Ladies and uh, gentlemen, colleagues, uh, we will start, I suppose. Stimați colegi, vă propun să începem lucrările. Sunt convinsă că or să ni se mai alătură și alți colegi pe parcurs, dar nu cred că e cazul să mai așteptăm acum. Vă urez bun venit la reuniunea noastră a Comisiei IMCO. Vom discuta despre directiva privind răspunderea pentru produse și despre protejarea consumatorilor pe piața unică. Obiectivul acestei audieri este acela de a permite Parlamentului să audă punctele de vedere ale diferitelor părți interesate din mediul academic cu privire la necesitatea de revizuire a acestei directive Vrem să știm care sunt provocările cu care ne vom confrunta în această epocă digitală din acest punct de vedere. Ne interesează de asemenea și concluziile Comisiei, concluziile muncii sale de evaluare în acest domeniu și planurile de viitor. Le urez bun venit tuturor uh, invitațiilor noștri pe care vi voi prezenta în ordine în câteva momente. De asemenea, le urez bun venit uh, colegilor din Comisia Jurii și tuturor acelora care ne urmăresc pe internet. După cum știți, uh, inteligența artificială, internetul obiectelor, robotica, toate aceste noi tehnologii oferă societății noastre noi oportunități, dar și provocări, la fel și pieței interne, și tocmai de aceea e nevoie de un cadru legislativ mai clar și mai previzibil, care să ține seama de toate aceste lucruri, dar și de provocările pe care le aduc cu ele. Așadar, vrem să știm mai multe despre aceste subiecte în urma audierii de astăzi, pentru a putea apoi în cunoștință de cauză să discutăm despre propunerile pe care le vom face și despre rapoartele de, în proprie inițiativă pe care le vom elabora în lunile următoare, să avem așadar inputul necesar pentru a face o muncă de calitate. Fără să mai întârziem, o să vă prezint acum primul vorbitor, potrivit ordinii din documentul din fața mea, domnul Christian Wenderhorst, profesor de drept civil de la Universitatea din Viena, reprezintă grupul privind uh, răspunderea pentru noile tehnologii. Doamna Wenderhorst, aveți 15 minute pentru a ne prezenta uh, punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și le mulțumesc tuturor celor de față pentru ocazia pe care mi-o oferă de a vă prezenta constatările noastre cele mai importante de pe urma analizei făcute pe marginea directivei. Nu știu dacă funcționează instalația tehnică pentru a vă putea prezenta slide-urile pregătite. Noi uh, am lucrat în două formațiuni, uh, un grup care se ocupă de problema responsabilității și celălalt care se ocupă de noile tehnologii. Eu uh, am să mă refer la uh, constatările acestui ultim grup privind noile tehnologii, a cărui misiune a fost să analizeze măsura în care actualele programe în materie de mm, răspundere sunt adaptate emergenței noilor tehnologii, cum ar fi inteligența artificială. De asemenea, ni s-a cerut să oferim recomandări de, în vederea unor posibile amendamente în cazul în care constatăm lipsuri în această directivă. Responsabilitatea pentru produse este un subiect foarte important, cu un text de lege destul de amplu și un, uh, un bloc de subiecte extrem de important în cadrul mai amplu al responsabilității. Raportul pe care l-am uh, publicat la jumătatea anului 19 conținea o uh, serie întreagă de considerațiuni cu privire la directiva privind liabilitatea, privind uh, responsabilitatea pentru produse. Și am să mă refer la câteva dintre aceste constatări. Mai întâi, definiția cuvântului produs, definiția conceptului de produs necesită oarecare revizuire. Nu este foarte clar dacă produsul respectiv include și un software care nu se regăsește în uh, obiectul uh, tangibil, uh, iar conceptul de produs nu include și servicii. Sistemele de inteligență artificială, conținutul digital și alte uh, dispozitive interacționează în permanență și uh, con consumatorul trebuie să aibă cunoștință de acest lucru. Chiar dacă software-ul este inclus, apare următoarea problemă. Adesea, aceste servicii sunt oferite în afara, din afara Europei sau online, în, în orice caz. Este o problemă specifică de care trebuie să ținem seama pentru că în aceste situații consumatorul nu știe cui să se adreseze în caz de probleme pentru a obține o despăgubire și de asta va trebui să ținem seama în cazul în care se va opta pentru revizuire. Deci această furnizare uh, online sau aeriană trebuie să fie avută în vedere până se găsește o soluție. Un alt lucru, poate mai important, este acela că tipurile de pagubă eligibile din această directivă, tipurile de despăgubire uh, eligibilă sunt uh, foarte limitate. Nu știm nici măcar dacă proprietatea consumatorului vizează și datele și alte active digitale, care sunt foarte importante în epoca noastră. Nu este vorba însă de acest tip de proprietate doar, ci e vorba de problema datelor cu caracter personal. Este vorba și de alte elemente, de aceea va trebui să regândim problema despăgubirii sau a pagubelor provocate atunci când vom discuta despre revizuirea directivei. O altă problemă o reprezintă dovada defectelor și uh, cauzele acesteia. Uh, într-un mediu aflat în rețea, complex, opac și adesea care se modifică singur datorită tehnologiilor bazate pe inteligență artificială, deseori pentru victimă este imposibil să dovedească existența unui defect care i-a provocat o pa o pagubă. De aceea e nevoie de anumite metode sofisticate de uh, stabilire a sarcinii probei și în anumite cazuri se poate avea în vedere chiar obligația de a folosi facilități de logare. Deci va trebui să ne gândim și la aceste lucruri în viitorul regim. Un alt element important în care considerăm că directiva aceasta privind responsabilitatea pentru produse, așa cum e formulată acum, nu răspunde provocărilor noi, noilor tehnologii digitale, uh, se leagă de faptul că această directivă se bazează pe noțiunea că produsele sunt introduse în circulație la un anumit moment în timp, iar producătorul poate deveni responsabil pentru defectele care au existat doar la momentul respectiv, când l-a pus în circulație, când a pus produsul în circulație. Dar, pentru că vorbim acum de produse bazate pe inteligență artificială, produsul poate deveni nesigur numai mai târziu. Poate, de exemplu, din cauza unei actualizări a software-ului sau unei uh, data feed. Deci, trebuie reavută în vedere definiția și în acest caz. Și pentru că avem produse interconectate, bazate pe inteligență artificială, producătorul adesea rămâne cel care controlează caracteristicile produsului de-a lungul întregii durate de viață a acesteia. Prin urmare, trebuie avută în vedere o sporire a responsabilității producătorului. În unele state membre, în baza legislației naționale, există astfel de dispoziții. În directivă însă, ele nu există. O altă problemă de siguranță este aceasta legată de momentul în care devine cunoscută lipsa siguranței produsului respectiv și problema se poate soluționa fie printr-o actualizare a uh, software-ului, și în cazul acesta, sau fie prin alte metode similare, și în cazul acesta trebuie stabilită responsabilitatea producătorului în cazul în care el nu oferă o actualizare sigură. De asemenea, trebuie avută în vedere și posibilă responsabilitate a vânzătorului. Sigur, contextul este altul decât acela al unei vătămări fizice sau la adresa unor bunuri uh, de tipul unei proprietăți uh, uh, mobile sau imobile, dar asta nu înseamnă că nu există o responsabilitate care trebuie să revină producătorului. Apoi, statele membre au libertatea de a pune în aplicare directiva, inclusiv în modalități în care uh, riscă să, mm, of, să permită anumite riscuri la adresa uh, siguranței. Opțiunile prevăzute în, noua, în această directivă s-ar putea să nu mai fie de actualitate pentru că noile tehnologii uh, sunt într-o evoluție rapidă și este posibil ca un produs să fie introdus pe piață în condiții de perfectă siguranță, dar după aceea, atunci când există o actualizare a software-ului, s-ar putea să se detecteze o problemă de siguranță care fusese inexistentă sau nedetectată anterior. Deci, iată, aveți aici o Uh, listă a diferitelor probleme pe care le-am menționat, <coughs> definiția produsului, furnizarea, aprovizionarea aeriană, uh, paguba sau despăgubirea, dovedirea defectului și cauzele acestuia, momentul relevant în timp, lipsa monitorizării, lipsa actualizării adecvate și uh, apărarea în fața riscurilor <coughs> legate de dezvoltatorul produsului respectiv. Acestea sunt problemele care ne fac să considerăm că directiva privind responsabilitatea pentru produs necesită o revizuire. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Vom avea la sfârșit o dezbatere. Următorul vorbitor este Frank Schlichuver, consultant șef pentru Asociația uh, Europeană a Furnizorilor de Autoturisme. Vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, vă mulțumesc mult pentru ocazia pe care mi-ați uh, oferit-o de a vă oferi câteva puncte de vedere din uh, partea Asociației Europene a Furnizorilor uh, pentru Industria Automobilelor. Atunci când vine vorba despre industria automobilelor, ceea ce reprezentăm este CLEPA. Deci, noi suntem CLEPA și reprezentăm peste 120 de companii care sunt lideri de piață și uh, suntem prezenți în uh, foarte multe țări. Avem 13 asociații naționale și mm, acoperim cam 3.000 de companii. Ce facem? În primul rând, uh, investim în uh, cercetare și dezvoltare. Am reușit să facem investiții și să avem rezultate în ceea ce privește interconectivitatea, uh, de asemenea condusul autonom și investim foarte mulți bani uh, în Uniunea Europeană, vorbim de peste 25 de miliarde de euro care sunt cheltuiți anual în cercetare și dezvoltare în acest domeniu. Din acest punct de vedere, cercetarea și dezvoltarea reprezintă pentru noi uh, un domeniu foarte important și acest lucru are legătură, bineînțeles, și cu directiva privind răspunderea pentru produse. Uh, cercetarea, dezvoltarea și inovația nu sunt uh, limitate de niciun fel de clauze în această directivă și acest lucru este important. Ce se va schimba însă cu adevărat? Din punctul nostru de vedere, avem cam uh, privim cam 90% uh, din toate accidentele de mașină care sunt generate de erori umane. Cam 5% au legătură cu problemele tehnice, dar ceea ce se schimbă în prezent este faptul că există tot mai multe funcții autonome și noi uh, îndepărtăm răspunderea de la uh, oameni către cei care oferă sistemul. Vorbim despre uh, cei care produc echipamentele sau, ca o consecință, către furnizori. Și membrii noștri sunt un pic îngrijorați în această privință. În ceea ce privește revizuirea, și voi face câteva comentarii și cu privire la uh, unde observăm noi nevoia de revizuire suplimentară. În primul rând, <coughs> ce face directiva pentru răspunderea pentru produse? Dacă există un uh, defect al produsului, atunci trebuie asumată responsabilitatea de către producător. Această propoziție este cât se poate de uh, clară și adevărată și susținută și de membrii noștri. Dar vorbește despre defecte, produse, uh, toate aceste lucruri despre care este vorba, pentru că trebuie să vedem ce înțelegem prin aceste concepte, prin aceste cuvinte. În primul rând, constatăm nevoia, cât se poate declar, de a deservi consumatorul final și de a proteja consumatorul final de uh, orice tip de răspundere. Și de asemenea, sprijinim principiul că cei care câștigă un uh, un câștig economic, ar trebui de asemenea să fie implicați în această răspundere în ceea ce privește uh, riscurile și deci să-și asume responsabilitate. Atunci când vine vorba despre produse și aici produsul uh, nu mai este un produs fizic. Prin produs, în prezent, mai ales în, domenia, în domeniul industriei automobililor, presupune un conector, un fir sau un software integrat. Acesta este un exemplu, dar majoritatea componentelor și produselor arată așa. Și uh, fie că este vorba despre software integrat sau nu, sau dacă este vorba despre condusul autonom, toate acestea sunt dependente de servicii și de date suplimentare care să le facă să funcționeze. Din acest punct de vedere, noi uh, recomandăm o nouă definiție a produselor care să includă pe viitor și referințe la partea la cuvinte precum hardware, software și service, servicii. Când vine vorba despre definirea defectului, am avut o discuție la nivel intern și am căzut uh, în linii mari de acord cu faptul că actuala directivă, în forma sa, deschide mm, mult spațiu uh, de mișcare și flexibilitate și, de asemenea, oferă posibilitatea de adaptare la noile schimbări. Un exemplu, în acest moment, răspunderea este legată de așteptările de siguranță legitime uh, de partea consumatorilor. Adică, atunci când se utilizează un sistem de navigare în prezent, așteptările consumatorului sunt că poate a, nu toate informațiile din sistem sunt corecte. Acesta este premisa de la care se pornește. Pe viitor, atunci când va veni vorba despre condusul autonom, tot mai mult, aceste date vor deveni mai relevante, iar așteptările consumatorilor vor fi mult mai înalte. Și actuala legislație lasă loc în acest moment de a se face legătura aceasta cu așteptările. Nevoia care se constată este ca această presupunere care vine de la sine să fie orientată un pic de către factorii de decizie, de către uh, cei care fac legile, astfel încât uh, să se facă această legătură despre care vă vorbeam. Așadar, haideți să continuăm acum și să vorbim despre producător. Aici avem o perspectivă clară. Toți acei actori economici uh, ale căror produse și servicii îndeplinesc conceptul, ar trebui să fie incluse aici, în acest concept al uh, producătorului și, de asemenea, să își asume responsabilități. Acest lucru este foarte clar. Pe de altă parte, suntem confruntați adesea cu modificări ale produsului, iar cuvântul cheie aici este tuning-ul sau uh, modificările ceva mai mici. Dacă se va face o revizuire a directivei, noi am apreciat dacă am putea include am putea să includem aici și pe cei care aduc uh, schimbări substanțiale la produs, care să fie priviți de asemenea ca producători. Excepțiile uh, de la uh, responsabilitate este, acesta este un alt domeniu pe care l-am menționat la început. Depindem foarte mult de cercetare și inovare și avem nevoie de oarecare libertate, un spațiu de manevră, astfel încât în fazele de dezvoltare cel puțin să existe niște faze de exceptare. În felul acesta să fim protejați într-o oarecare măsură. Avem nevoie de acest spațiu de mișcare pentru ca industria noastră să rămână competitivă față de China, față de Statele Unite și față de alți concurenți de pe piața mondială și dacă ar apărea riscuri suplimentare în industria noastră, situația ar fi una critică. Sintetizând, există patru puncte care sunt importante. În primul rând, vrem o nouă definiție a produsului care trebuie să fie extinsă și asupra software-ului și serviciilor. De asemenea, trebuie să păstrăm definiția defectului, dar este nevoie de orientare cu privire la ce să se înțeleagă prin uh, inteligența artificială. De asemenea, în ceea ce privește producătorul, avem nevoie de o extensie, să fie incluși aici toți actorii importanți, chiar și cei care modifică produsul și de asemenea trebuie să păstrăm excepțiile în ceea ce privește asumarea de răspundere um, la faza de dezvoltare a produselor. Dacă toate aceste lucruri ar putea fi implementate, noi am fi foarte recunoscători. Cam acestea ar fi concluziile noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, domnule Schiuber. Următorul orator este doamna Silvia Selandari din partea Orgalim. Ea este, uh, un, este consultant pe afaceri juridice și politici comerciale. Doamnă Selandari, aveți cuvântul. Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor distinși membri ai Parlamentului European. Este o onoare să discutăm uh, astăzi împreună un subiect uh, drag mie și anume directiva privind responsabilitatea pentru produse. În primul rând vreau să vă prezint Orgalim, apoi să prezint cadrul pe care îl folosim în acest moment și apoi să vă prezint opinia Orgalim pe marginea acestui subiect. Bun, deci în primul rând, Orgalim este reprezintă trei sectoare, sectorul mecanic, sectorul electric, sectorul uh, electric, sectorul electronic și sectorul uh, informatic. Noi avem 11 milioane de angajați în Uniunea Europeană și reprezentăm o treime din industria care produce pentru export. Deci avem și o mare implicare globală. 90% din membrii noștri sunt IMM-uri, așa că trebuie să ținem cont de faptul că aceste IMM-uri nu au uh, servicii juridice foarte mari, pentru că majoritatea sunt ingineri și tehnicieni. La Orgalim eu mă ocup de chestiunile juridice, cum ar fi directata, directiva privind răspunderea de produs și datele respective, ca și de la alte chestiuni. Geografic vorbind, Orgalim are membri în 23 de state europene și avem 47 de asociații care sunt membre ale Orgalim. Vreau să vă prezint în general lucrurile și vreau să pornesc de la cuvântul încredere. Încrederea este extrem de importantă. Este foarte important uh, ca un consumator să aibă încredere în produsele noastre. De ce? Pentru că numai dacă și numai în momentul în care consumatorii au încredere în produsele noastre, le cumpără. Așa încât avem interesul tuturor al celor care ne aflăm aici la uh, podium, pe podium și în încăpere să uh, avem încredere în produse cum să avem produse demne de încredere. În Uniunea Europeană există două seturi de legislație, un cadru preventiv și un cadru prin care se pot uh, ajunge la recompense. Voi vorbi în primul rând despre cadrul uh, preventiv și apoi vom vorbi despre cadrul în care se pot uh, ajunge la compensații. Aici, în cadrul preventiv, vorbim despre diverse directive de natură tehnică. Care este scopul? Scopul acestui cadru este ca, înainte de a plasa pe piață un produs, produsul respectiv să fie sigur pentru consumator și sigur pentru lucrători. Directiva privind nu, diversele mașinării, directiva privind tensiunea scăzută și așa mai departe. Sigur că vrem ca produsele să fie supravegheate pe piață pentru că vrem ca produsele noastre să fie sigure în momentul în care ies pe piață. Din păcate, în puține ocazii, acest cadru preventiv foarte bun nu este suficient și în cazul acesta Cred că putem să fim cu toții de acord că, de fapt, consumatorul are nevoie de un mecanism ca să obțină compensații. Și mecanismul pe despre care discutăm astăzi este directiva privind răspunderea pe produs, cum explicau și colegii mei mai devreme. Această directivă se referă la daunele produse de un produs uh, unui consumator, Există două feții ale monedei. Pe de o parte, producătorul care are o răspundere strictă, adică consumatorul nu trebuie să dovedească că a fost un caz de neglijență sau de rea intenție a producătorului și apoi consumatorul trebuie să fie proactiv, trebuie să dovedească că există un defect, există un prejudiciu și că există o legătură între cele două elemente. Însă trebuie să ne gândim holistic cum spuneam, sunt două fețe ale monedei care țin de sarcina probei. Haideți să trecem, să vedem care este viziunea Orgalim privind această directivă. După părerea noastră, este potrivită pentru epoca digitală și vreau să arăt că are trei puncte forte. În primul rând, este neutră din punct de vedere neutru. Asta înseamnă că a permis dezvoltarea tehnologică în Europa și continuă să producă același efect, este foarte important pentru că vrem ca, de fapt, firmele să fie competitive, din ce în ce mai competitive, într-un context concurențial din ce în ce mai mare. Ne confruntăm cu companiile chinezești, cu cele americane și cu altele și vrem ca firmele noastre să aibă un rol de lider în domeniul tehnologic. Al doilea punctare este că a creat un echilibru corect între obligația consumatorului pe de-o parte și obligația producătorului pe de altă parte. Și al treilea punct foarte este faptul că a creat certitudine juridică. Este foarte important atât pentru producători cât și pentru consumatori. Nu suntem cu toții avocați și de fiecare dată când se schimbă o lege, există o perioadă pentru adaptare, ceea ce a creat uh, această certitudine juridică în Uniunea Europeană. Unii dintre colegii mei, dintre antevorbitori, s-au uh, referit la dezbaterile cheie din jurul acestui act legislativ, și anume sarcina probei și răspunderea produselor tehnologice, inclusiv inteligența artificială. Voi începe cu sarcina probei. Cum s-a spus, sarcina probei în acest moment este prevăzută în directivă, creează un mecanism de atac foarte corect pentru că producătorul este supus răspunderii stricte, adică consumatorul nu trebuie să dovedească că producătorul a dat dovadă de neglijență. Pe de altă parte, în această situație este corect din partea consumatorului să fie proactiv și să arate că există nu o daună, un defect și o legătură între aceste două elemente. Și încă o altă dezbatere importantă se referă la tehnologiile noi. Întrebarea este dacă acest act legislativ e potrivit, dacă răspunde la toate întrebările care apar în acest moment. După părerea noastră, definiția conceptului de produs include un software care este inclus acolo, de exemplu roboții. Roboții care se folosesc într-o fabrică și sunt, conțin elemente de, uh, de inteligență artificială și un algoritm pentru a învăța, așa încât sunt supuse acestei directive privind răspunderea pe produs. Sigur că noi facem parte dintr-un grup de experți alcătuit de comisie care a analizat această chestiune și ar fi bine să avem un ghid care să uh, ne ajute să interpretăm o parte din conceptele care sunt foarte dezbătute și care apar în această directivă. În acest ghid ar trebui să apară o definiție a produsă, a conceptului de produs și să se clarifice faptul că un program de calculator, un software inclus în produsul respectiv este un produs și să se creeze în felul acesta cadrul legal, cadrul juridic pentru a înțelege și a interpreta corect această situație. Evident, suntem gata să continuăm această discuție în vederea unei posibile evaluări. Ultima evaluare a fost pozitivă din partea Comisiei Europene în 2018, dar este absolut normal să discutăm aceste subiecte în continuare și vrem să participăm la această discuție în măsura posibilului, așa încât uh, aștept cu nerăbdare dezbaterile și întrebările pe care le puteți avea pe marginea acestui subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Salandari. Următorul vorbitor este doamna Ursula Pachel, director general adjunct al BEUC. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair. Bună ziua, mulțumesc doamnă președinte și mulțumesc acestei comisii pentru organizarea acestei audieri în momentul acesta deosebit de important. Aș dori să spun câteva cuvinte despre organizația noastră. BEUC este o organizație a consumatorilor. Reprezentăm 45 de asociații ale consumatorilor din întreaga Uniune Europeană și din spațiul economic european și nu numai. Aș începe prin a spune că, după părerea noastră, ar trebui modificate regulile privind responsabilitatea pentru produs, care nu mai sunt de actualitate și aș sublinia în mod deosebit faptul că ele nu mai respectă obiectivele legislative legate de protejarea consumatorului și de asigurarea unei bune funcționări a pieței unice. Mă bucură faptul că titlul acestei audieri este Protejarea consumatorilor, pentru că aceasta este noțiunea care ar trebui să se afle în centrul directivei. Și anume, ea este menționată chiar în preambul de opt ori. Protecția consumatorilor este funcția principală a acestei directive. Produsele de consum de pe piață din momentul de față sunt foarte departe de cele la care se gândiseră legiuitorii în anii 80 atunci când au redactat această directivă. Și am să citesc din ce au spus uh, colegii din grupul de experți, Președintele acestui grup spunea anumite concepte cheie care se află la baza regimului Uniunii Europene în materie, adoptat în 1985, sunt astăzi inadecvate pentru riscurile tehnologiilor digitale emergente. Nu vorbim de produse excepționale. Produs, vorbim de produse medii. Sunt 6 miliarde de conexiuni care se vor afla pe piață în 2020 din partea produselor, conexiuni ale produselor. Iată câteva probleme legate de produsele conectate. Am câteva exemple. Părinții germani au probleme cu securitatea informatică. Membrii BEUC care testează produse au constatat un grad foarte ridicat un număr foarte ridicat de produse de pe piață care nu sunt însoțite de măsuri de securitate informatică și astfel reprezintă riscuri majore. De exemplu, uh, lacătele smart, lacătele inteligente care sunt foarte ușor de descuiat la uși, Prin urmare, noțiunea de siguranță nu respectă în niciun caz așteptarea consumatorului de la un astfel de produs, pentru că el conține niște breșe de securitate grave, cu toate că respectă uh, definiția siguranței din uh, actul de lege. Și iată câteva probleme cu un impact important care subliniază vulnerabilitatea, opacitatea, complexitatea acestor produse, autonomia și imprevizibilitatea lor. Toate aceste lucruri arată că regimul european de responsabilitate pentru produse este depășit și dreptul consumatorilor la despăgubire este cu atât mai greu de pus în aplicare, pentru că produsele din momentul de față prezintă un grad mare de incertitudine, și regimul care le privește este foarte greu de pus în aplicare. Așadar, drepturile consumatorilor sunt foarte greu de pus în aplicare pentru că sunt ineclare, ceea ce înseamnă că, de fapt, ele nu mai există. Dacă drepturile consumatorilor sunt neclare, înseamnă că ele, practic, nu există. Avem așadar nevoie de un cadru legislativ actualizat, clar și ușor de pus în aplicare în ce privește responsabilitatea pentru produse, care să se bazeze pe tranziția digitală centrată totuși pe om. De asta trebuie să ținem seama și când vorbim de noile tehnologii și aici este foarte important elementul acesta pe piața unică. E important să existe oportunități egale pentru toate întreprinderile, dar aș vrea să subliniez faptul că actuala directivă a lăsat o marjă largă de discreție și statelor membre la, punerea, la transpunere. Acestea au făcut-o în baza unor principii diferite ceea ce înseamnă că acum, dacă Uniunea Europeană va dori să armonizeze și să actualizeze, s-ar putea ca statele membre însele să pună în aplicare aceste noi reguli uh, după, propriile, după propriile împrejurări, ceea ce va spori inegalitatea peisajului uh, legislativ în materie în Uniunea Europeană. Nu asta cred eu că ne dorim. Un alt aspect care n-a fost pensionat, dar e important după părerea mea, îl reprezintă necesitatea de a avea o abordare integrată a responsabilității pentru produse, pentru că noțiunea însăși de care vorbim, cum ar fi definiția produsului, definiția siguranței, includerea unei serii întregi de elemente în noua definiție a siguranței, uh, definiția introducerii pe piață și așa mai departe, sunt subiecte care au un impact și asupra altor elemente, cum ar fi legislația în materie de siguranță aflată în prezent în curs de dezbatere și care conține noțiuni asemănătoare, deci facem un apel către Uniunea Europeană să aibă o abordare coerentă, să se asigure că toate aceste chestiuni, toate aceste actualizări legate de produse se regăsesc și în celelalte acte legislative aflate în discuție. Încă două chestiuni la care voiam să mă refer. Prima, definiția produsului. S-a mai vorbit despre asta astăzi, în prima intervenție, cred. Actuala directivă se aplică numai produselor mobile, deci bunurilor fizice. S-a pus problema dacă software-ul inclus, embedded, ar putea să intre sub incidența acestei definiții și dacă putem să interpretăm definiția în felul acesta. Dar atunci când vorbim despre posibile aplicații suplimentare pe care uh, dorește consumatorul să le adauge în produsul său, acestea sigur nu se mai află în domeniul de aplicare și asta poate conduce la o mulțime de dificultăți și incertitudini. Problema hardware-ului și a software-ului ar trebui să se situeze sub același regim chiar dacă, desigur, nu sunt uh, supuse acelorași reguli ca și software-ul inclus, embedded. A doua noțiune o reprezintă definiția defectului și, în acest caz, problema este că ce înseamnă defect în zilele noastre nu mai corespunde definiției mai înguste din trecut. În contextul digital, defect înseamnă altceva. Este vorba de așteptările legitime în materie de siguranță ale consumatorilor. Bine, dar am avut cazuri foarte concrete, cum vorbeam, cum arătam mai devreme, în care de fapt nu există niciun fel de siguranță. Dacă vine un hacker și sparge respectivul software, nu mai există siguranță. Noi am adus în fața uh, autorității pentru siguranța produselor astfel de produse, astfel de cazuri și ni s-a spus nu intră sub incidența uh, competențelor noastre pentru că nu e vorba de produse fizice. Sunt și alte tipuri de riscuri care nu uh, intră sub incidența acestui act legislativ, am spus-o și în grupul de experți, sunt probleme foarte mari și care sunt probleme economice și accesul la justiție ar trebui să fie garantat și în acest caz. Un alt uh, element îl reprezintă faptul că uh, îl reprezintă momentul introducerii în circulație a produsului. Știu că s-a mai spus acest, s-a mai menționat acest lucru, produsele sunt însă conectate și produsele care se bazează pe inteligența artificială și interconectate sunt dinamice, se uh, actualizează în permanent, uneori și singure, învață singure. Prin urmare, este cu totul alt, un cu totul alt univers. E o altă modalitate de um, adaptare și trebuie înțelese aceste concepte cu totul diferit. Apoi, o altă problemă pe care aș vrea să o semnalez o reprezintă po- uh, sarcina probei. O problemă foarte importantă pentru că și în cazul acesta e vorba de accesul la justiție și de dreptul de a-ți pune dreptul în aplicare. Așa cum se prezintă textul directivei în prezent, sarcina probei revine 100% consumatorului, deci el trebuie să meargă și să dovedească faptul că este un defect. lucrul ăsta înseamnă că, practic, îi excludem pe consumator de la dreptul de despăgubire. Cred că nu mai trebuie să explic. E evident că într-o lume tehnologică uh, atât de complexă, în care produsele tehnologice sunt atât de complexe, nu are cum să vină omul de rând să-ți explice exact unde se află defectul și că produsul este defectuos. Deci, iarăși încălcăm așteptările consumatorului mediu și nu facem în așa fel încât producătorul să fie obligat să ofere un grad adecvat de siguranță. Încă o dată, consumatorii ar fi excluși de la accesul la justiție, chiar dacă teoretic legea e de partea lor. Deci, povara de sarcina probei trebuie să fie în avantajul consumatorului sau cel puțin regimul să fie ușurat, așa cum s-a spus în prima intervenție de astăzi, pentru consumator, să existe o abordare de la caz la caz. Avem și o hotărâre a CJU în acest sens, în cazul în care se constată un defect într-o serie de produse și s-a stabilit că unul dintre aceste produse este defectuos, în, autom, în mod automat trebuie considerat un defect și pentru celelalte. Apoi, pentru problemele, pentru persoanele responsabile, iar iată încă un subiect uh, important în prezentări de care l-am mai auzit și mai devreme, uh, acesta este un ecosistem extrem de complex pentru producătorii care acționează în conformitate cu anumite produse combinate cu software. Ne-am dorit o responsabilitate comună pentru toți profesioniștii implicați în producerea unui produs în realizarea unui produs, astfel încât consumatorul să nu se pomenească în situația în care săracul să încerce el să găsească persoana care ar trebui să fie responsabilă să îi se adreseze pentru a cere despăgubiri în baza regimului legislativ. Și, în fine, apărarea problemele legate de, de riscurile la dezvoltare. Este o problemă foarte complicată, foarte complexă, mai ales pe o piață care este în curs de evoluție foarte rapidă, care se adaptează foarte rapid. Nu considerăm că mai e relevant acest concept. Deci, pe scurt, iată care sunt uh, elementele principale. Trebuie adaptate legislația la trăsăturile dinamice ale bunurilor digitale. De asemenea, trebuie avută în vedere bunurile și serviciile uh, digitale, autonome sau nu, apoi trebuie inclusă securitatea cibernetică, trebuie să schimbăm noțiunea de despăgubire sau de pagubă, n-am insistat asupra acestui subiect, dar noțiunea de pagubă în cazul datelor, de exemplu, la serviciile bazate pe inteligență artificială, produc uh, tot felul de pagube de tipul discriminării economice, care sunt pagube numai puțin. Deci, trebuie sporită transparența, trebuie eliminată noțiunea aceea de apărare a riscurilor la dezvoltare, trebuie inclusă uh, responsabilitatea tuturor actorilor și modificată uh, sarcina probei pentru a asigura o mai bună înțelegere și aplicare a realității prin această legislație. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Următorul uh, vorbitor este domnul Joachim Nunes de Almeida, director de la Comisia Europeană, Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Înainte de a discuta despre directiva pentru răspunderea pentru produse, este important de subliniat că inteligența artificială și o bună funcționare a industriei digitale în Europa sunt uh, considerate de doamna van der Leyen, precum și de colegiul uh, de comisari, alături de pactul ecologic, ca fiind cele două cele mai importante priorități ale Comisiei Europene. Obiectivul acesta acestora este de a reconsolida capacitățile industriale ale Europei, astfel încât uh, să își recâștige suveranitatea tehnologică la nivel geopolitic. Este important să situăm orice dezbatere pe care o ducem pe tema directivei privind răspunderea pentru produse în acest domeniu ceva mai larg. Acum, în ceea ce privește directiva. Într-adevăr, este una uh, veche, care provine din anul 1985. Este un exemplu bun al unei abordări neutre din punct de vedere tehnologic, al unui act legislativ. Și, în ciuda numeroaselor modificări uh, ale produselor și ale economiei, evoluții din 1985 încoace, totuși am putut să o utilizăm până acum. Producătorii sunt responsabili, fără să existe vina pentru o daună cauzată de produsul deficient. De asemenea, persoanele vătămate uh, trebuie să dovedească defectul, paguba și, de asemenea, relația dintre cele două. Acesta, Acesta nu înseamnă că directiva este perfectă. Și Chiar dacă ea a fost utilă uh, pe parcursul a trei decenii, trebuie să ne uităm în continuare să vedem dacă ea mai deservește scopul inițial. De aceea, pentru prima dată în uh, viața acestei directive, am uh, realizat o evaluare în 2018 și am ajuns la concluzia că directiva în continuare își uh, îndeplinește scopul, respectiv răspunderea producătorului fără vină este dată. De asemenea, uh, protecția consumatorului și competiția nu au fost uh, depășite, ele există în continuare, însă conceptele centrale din directivă, care poate că erau clare atunci când a fost adoptată, poate că au devenit mai puțin importante pentru că în această economie circulară și digitală lucrurile s-au mai modificat. Deci uh, s-ar putea ca uh, eficiența să fie împiedicată. Produsele, așa cum le știm în prezent, uh, s-au mai schimbat după ce au fost puse în circulație. Ele au fost îmbogățite cu software, cu hardware, acestea au fost îmbunătățite, poate cu ajutorul inteligenței artificiale și la modul ideal au fost reutilizate, reînnoite, poate renovate, reabilitate într-un anumit fel. Așadar, există această abordare de susținere a reutilizării și a reabilitării produselor, a reparării acestora. De aceea se schimbă oarecum abordarea naturii produselor. În primul rând, trebuie văzut dacă software-ul este considerat întotdeauna un produs. În al doilea rând, dacă este o componentă. În al treilea rând, cine este producătorul produsului în al patrulea rând, această noțiune se extinde și asupra furnizorilor de uh, software care reprezintă părți terțe. Defectul, dauna erau previzibile și în al șaselea rând ne punem întrebarea dacă producătorii și apărarea acestora este în continuare adecvată. Recunoaștem validitatea tuturor acestor întrebări și recunoaștem faptul că directiva nu oferă întotdeauna răspunsuri directe la aceste întrebări. Din acest motiv, am înființat un grup de experți în 2018 pentru a ne ajuta să venim cu uh, linii orientative. În, uh, din acest grup făceau parte statele membre, reprezentanții ale industriei, ai societății civile și academicieni și s-a încercat să se ajungă la un consens cât mai larg în ceea ce privește directiva. Mulți dintre cei care sunt prezenți aici, uh, dintre experții prezenți la acest panel, au fost reprezentați în grup. Există o altă ramură a acestui grup care uh, era constituită din academicieni independenți care au analizat de asemenea uh, um, toate aceste direcții și evoluții. Comisia uh, trebuie să mai adopte uh, aceste linii orientative în ceea ce privește directiva. Însă, din uh, discuția cu experții, cu oamenii de știință, a rezultat că, deși directiva se utilizează în continuare, există lipsă de consens în ceea ce privește anumite detalii. Așa cum s-a anunțat în ceea ce privește, în comunicarea privind uh, inteligența artificială din 2018, vom uh, adopta un raport privind implicațiile uh, inițiativei privind inteligența artificială, care a fost inițiată de doamna președinte von der Leyen în primele zile de mandat ale comisiei. În acest raport vom sublinia câteva dintre ideile pe care tocmai le-am menționat cu privire la uh, implicațiile responsabilității și siguranței uh, într-o era a digitalizării și a implementării tot mai mult a inteligenței artificiale. Avem uh, un cadru funcțional pe care ni-l oferă directiva privind răspunderea pentru produse. Dar uh, acesta este foarte uh, complex. Se aplică tuturor produselor, începând de la materialele brute până la uh, produsele mai dezvoltate din punct de vedere tehnic. Este un instrument util, dar probabil că nu este unul perfect. Cu siguranță există argumente bune de a spune că a sosit momentul de a updata, de a îmbunătăți anumite concepte care sunt conținute de directivă. Însă acest lucru trebuie făcut cu precauție. Unul dintre avantajele cele mai importante ale directivei a fost uh, sfera sa largă de aplicare. Se aplică tuturor produselor, indiferent de tehnologia de proveniență. Această neutralitate reprezintă un uh, bloc structural important în legislația noastră privind piața internă și uh, se aplică unei piețe unice pe care ne dorim să existe reguli comune ne-a oferit posibilitatea de a sprijini și promova inovația și să, în timp ce păstrăm și uh, siguranța produselor și noi dorim să păstrăm în continuare acest uh, principiu. Mulțumesc foarte mult! Uh, ultimul orator este domnul Staudenmayer, uh, de la DigiJust, Comisia Europeană, și uh, la acest raport a făcut uh, referire și primul orator și aș vrea să vă spun că avem niște copii în uh, fața sălii sau în dreptul ușii, care sunt disponibile pentru toți cei care doresc să afle mai multe lucruri despre acest subiect. Și acestea sunt informații utile pentru dezbaterea noastră. Mulțumesc că mi-ați acordat atenția. Domnule mai aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamna președintă. Bună ziua. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mi s-a cerut să prezint acest raport, raportul pe care tocmai l-ați arătat. Vreau să Spun că mai mulți vorbitori s-au referat la acest lucru. Comisia a creat acest grup de experți, prima parte analizând la răspunderea de produs dintr-un punct de vedere holistic și celălalt sarcina probei. Raportul acesta nu este un document al Comisiei. Comisia nu are uh, un document privind inteligența artificială. Colegul meu a spus că Luna viitoare va apărea o asemenea inițiativă privind inteligența artificială și acolo va fi linia comisiei din acest punct de vedere. Eu voi explica acest raport pentru că mi s-a cerut, însă nu pot să vă spun ce părere are comisia despre această chestiune. Cum spuneam, grupul de experți a adoptat o viziune colestică privind aceste noi tehnologii emergente și răspunderea pentru produs. Voi începe cu prima constatare a grupului de experți, care e o ușurare pentru unii și o dezamăgire pentru alții. Se spune că nu are rost să reinventăm roata. Legea uh, răspunderii civile se ocupă de 2000 de ani, de, când, de 200 de ani, de când a apărut trenul cu aburi. Totuși, grupul de experți a subliniat un lucru important, că există provocări care sunt specifice inteligenței artificiale și unele dintre ele au fost deja menționate de antevorbitori. Vreau să mă refer doar la trei asemenea aspecte, pentru că n-au timp să le abordez pe toate. Autonomia, opacitatea și complexitatea. Toate au fost deja menționate, deja de antevorbitori. Ce înseamnă acest lucru? și la ce ajungem în felul acesta. Autonomia înseamnă capacitatea unui dispozitiv cu inteligență artificială ca într-un cadru anume să ia hotărâri, decizii care nu sunt predeterminate de un om, de proiectant. Proiectantul, sigur că a proiectat algoritmul, dar dacă algoritmul se auto-învață, acest uh, algoritm va decide același lucru într-o situație identică, așa cum a fost testat. Dacă o mașină a fost testată și s-a arătat că într-o situație identică va face exact acest lucru, va face așa. Dar în viața reală, situațiile nu sunt. Nu sunt aproape niciodată identice. Deci dacă o mașinărie are o viteză diferită, o mașină are o viteză diferită sau lumină diferită, s-ar putea să facă altceva. Asta e autonomia. Asta e, va decide dispozitivul cu inteligență artificială de unul singur. Opacitatea ă, este efectul cutiei negre. Efectul următor, Adică ă, nimeni nu știe, nici dezvoltatorii nu știu cum se ajunge la această funcție de autoînvățare a mașinăriilor. Da, și cum se ajunge acolo dacă se introduc anumite date în mașină și prima provocare, ultima provocare, cea de-a treia, este complexitatea. Asemenea, dispozitive cu inteligență uh, artificială uh, apar într-un ecosistem cu interne- în internetul lucrurilor. Mediul este foarte complex, e foarte greu să identificăm dacă apare un defect ca rezultat și uh, care este sursa defectului. Analizând doar aceste trei exemple, ne punem întrebarea care este rezultatul. Factua, faptic, este foarte greu, aproape imposibil să vedem dacă o anumită daună, un anumit defect a fost provocat de o anumită sursă și apoi să atribuim acea sursă unui om. Asta este, de fapt, provocarea pentru legea răspunderii civile care există în statele membre. Mai mult decât atât, ce înseamnă asta în termen de politică industrială? Una deja s-a menționat, și anume uh, litigiul introdus de o victimă care vrea să dea în judecată un producător pentru uh, asemenea uh, daune, s-ar putea ca acel proces să fie mult prea costisitor și mult prea îndelungat. Este foarte greu, în primul rând, să găsești exact cine este persoana răspunzătoare. Și în al doilea rând e foarte greu să dovedești ce vrei, ce trebuie să dovedești pentru ca reclamația ta să aibă succes, adică să, prove, să dovedești că a apărut un defect, dar trebuie să arăți că există o legătură de cauzalitate între defect și dauna pe care ai suferit-o. Și e foarte greu pentru o victimă obișnuită. Fie e imposibil, fie este foarte greu. Sau poate să devină foarte, foarte costisitor. Și grupul de experți spune în felul acesta că victimele nu mai au, de fapt, acces la justiție într-o manieră rezonabilă. Deci se pune problema cum sunt tratate oameni, cum sunt tratați oamenii. Dacă ești victima unei uh, tehnologii tradiționale, știi foarte bine că poți să capeți o compensație pentru daune. Dar dacă ești victima unui dispozitiv cu inteligență artificială, s-ar putea să nu știi. S-ar putea să ajungi să fii tratat mai prost, să fii discriminat față de victimele tehnologiei tradiționale. Și asta e o problemă. Deci, acestea sunt câteva dintre problemele pe care le-a scos în evidență și efectele lor scoase în evidență de grupul de experți. Ce spune grupul de experți? Ce trebuie sau ce se poate face? Un prim lucru important, nu trebuie să reinventăm roata, pentru că grupul de experți are o abordare uh, asemănătoare, adică are o abordare bazată pe evaluarea riscului e, și spune că nu putem să găsim o modalitate care să fie valabilă pentru toată lumea. Trebuie să vedem care sunt riscurile dintr-o anumită situație și să vedem cum țintim acele lucruri. De fapt, revenim la un alt grup de experți creat de comisie pentru care trebuia să facă recomandări de politici, să de elaboreze uh, orientări generale pentru uh, inteligența artificială de nivel înalt. Adică trebuie să avem o abordare bazată pe evaluarea riscurilor. În primul rând se face o deosebire între riscul înalt al acestor aplicații cu inteligență artificială și altele cu un risc scăzut. Cele cu risc înalt sunt foarte puține grupul de experți folosește mai mulți factori pentru a le identifica. În primul rând, sisteme care sunt complet autonome, apoi faptul că membrii opiniei publice, membrii societății sunt expuși riscului, apoi uh, e vorba, trebuie să fie, eu știu, un lucru foarte important în joc, eu știu, viața, proprietatea, numai dacă se combină aceste criterii, atunci se poate considera că aplicația are un risc înalt. Și grupul de experți consideră că aici se poate aplica răspunderea strictă. Răspunderea strictă există în toate statele membre în diferite măsuri. Și chiar și pentru cei care nu sunt juriști, exemplul cel mai clar este Uh, mașina. Dacă ești pe strada verzi și te calcă o mașină, uh, poți să uh, îl dai judecată pe șofer, pentru că șoferul poate că a încălcat o regulă de trafic, o, poți să-l dai în judecată pe producător, că poate, eu știu, mașina era stricată și poate poți să-l dai în judecată pe proprietar, pentru că și el poate fi, poate fi el cel care e vinovat că a dat mașina cuiva. Deci ai aceste trei posibilități să ajungi în instanță. Iar uh, grupul de experți spune că pentru aplicațiile cu uh, risc înalt putem folosi același tip de uh, acțiune în judecată. Asta înseamnă că, de fapt, victima nu trebuie să dovedească că a existat un defect sau un produs defectuos, trebuie să dovedească că a existat un risc care s-a materializat și care a dus la o daună. Se bazează, de fapt, pe uh, o, un raționament pe care se bazează toate regimurile de răspundere strictă. E vorba de beneficiul operării unui sistem care a expus membrii societății la riscul acela care s-a materializat și care arată că persoana care a făcut acest lucru este răspunzătoare. Dar trebuie să adaug ceva. Grupul de experți a a arătat, de fapt, că avem doar puține exemple referitoare la asemenea aplicații cu risc înalt. Sunt doar câteva, le numărăm pe degetele de la o mână. Eu am explicat foarte pe simplu, e vorba de vehicule autonome, eu știu, drone, alte lucruri care se mișcă, care se deplasează, dar cam asta ar fi. Pentru restul, și asta este de fapt marea masă a aplicațiilor cu inteligența artificială, spun să le lăsăm în uh, seama legislației naționale referitoare la răspunderea civilă. Pentru că este, de fapt, un exemplu de asemenea abordare. E vorba, în general, de sarcina probei. Din nou, sarcina probei a fost uh, deja menționată de antevorbitori. Pentru că e foarte greu să dovedești uh, cum spune grupul de experți, fie este un, inversarea sarcinii probei sau o ușurare a sarcinii probei care ar putea să fie legată de anumite categorii. De exemplu, s-ar putea să fie legată de o încălcare a siguranței cibernetice sau a regulilor de siguranță ale unui produs să zicem că operatorul unui, prog- unui program n-a instalat update-urile privind securitatea cibernetică și se arată, se dovedește că n-a fost vina lui. Dar dacă a făcut tot ce trebuia să facă conform cu standardele de siguranță cibernetică, atunci victima trebuie să dovedească că a fost uh, o problemă. Și apoi o altă obligație, obligația de logging adică într-o mașină, de exemplu, cu 50 de minute înainte de accident, se stochează niște date și operatorul mașinăriei respective trece aceste date victimei și victima poate să-și bazeze uh, cererea pe aceste date pe care le-a primit sau nu le-a primit. Deci e vorba de o răsturnare a sarcinii probei sau o ușurare a sarcinii probei. Sunt doar câteva exemple și aș vrea să menționez un singur punct, ceea ce grupul de experți numește principiul echivalenței, adică sunt cazuri în care în statele membre, în conformitate cu dreptul statelor membre, există sisteme unde, de exemplu, angajatorul este răspunzător pentru face angajatul. Să zicem că ajungi la spital, ești operat de un doctor, om, și ni s-au spus uh, experții acum 5-6 ani că s-ar putea să apară pe piață roboți care fac uh, anumite operații, eu știu, care cos o operație. A fi un asemenea chirurg autonom, nu? E un exemplu stupid, dar oricum dacă ar fi fost vorba de un om, sigur că atunci ai fi putut să-l dai în judecată pe doctor, dar poți să dai în judecată și spitalul pentru ce a făcut uh, doctorul om. Grupul de experți spune că nu trebuie să intervenim în aceste condiții ale răspunderii, dar spitalul nu ar trebui să poată să scape de răspundere pentru că înlocuiește un om cu un robot cu inteligență artificială. Cam asta vreau să rețineți, că există două lucruri esențiale, două elemente esențiale. Unul, că nu trebuie să reinventăm roata, cum spune grupul de experți, și în al doilea rând, toate aceste provocări împreună pot să ducă la tulburări și trebuie avută în vedere această abordare bazată pe uh, riscul, evaluarea riscului și pe țintirea lor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim tuturor experților pentru intervenții și putem acum să dăm drumul la dezbatere. Sunt deja câteva nume pe listă. Vreau să văd dacă mai pot să mai adaug și pe altcineva, doamnul Agius, O să începem cu doamna Gerhardt. Äh, Mulțumesc. Au fost uh, niște intervenții foarte utile pe care le-am auzit și sunt multe lucruri asupra cărora mai trebuie să ne aplecăm, pentru că mai avem uh, semne de întrebare. Mă voi uh, concentra pe un lucru. Am uh, auzit ceea ce a spus doamna Selandari și dacă este să apreciez corect ceea ce a spus, Dumneavoastră ați spus că nu trebuie să schimbăm nimic, că totul este minunat, totul este foarte bine și că putem să continuăm ca și până acum. De aceea Întrebarea mea se adresează dânsei, pentru că, într-adevăr, și doamnei Vanderhorst de asemenea, pentru că înțeleg că aveți o altă părere. Directiva din 85, nu pot să-mi imaginez că, în ce privește terminologia produselor include toate componentele pe care le avem în prezent, cu toți algoritmii, software-urile, uh, toate aparatele care mm, sunt autodidacte, toate aceste lucruri. Ei bine, nu vine să cred că ele se regăsesc în definiția produselor din această directivă și că toate aceste produse sunt acoperite în acest fel de directivă. Așadar, puteți să confirmați încă o dată acest lucru? În al doilea rând, ceea ce mă întreb și ceea ce a spus grupul de experți și și-a notat. E bine, acesta reprezintă o soluție foarte complexă. Și mă întreb dacă acest lucru este cu adevărat util, dacă este să ținem cont de toate aceste clasificări uh, detaliate în funcție de cât de uh, complex este și produsul, cum să organizăm uh, lucrurile, de la ce moment al complexității să se asume o altă răspundere, respectiv să intervină sarcina inversă a probei. Din punctul de vedere al unei profesoare, mă întreb dacă acesta este calea de urmat pentru că am oarece îndoieli. Trebuie să ne gândim la un lucru, mai ales când este vorba despre algoritmi, când este vorba despre dispozitive autodidacte. Algoritmii nu sunt neutri, ei sunt scriși de oameni, oameni care au propriul model de gândire, propria poveste și dacă ne place sau nu, ea este integrată. Aceste dispozitive, uh, acești roboți, ei vor învăța în funcție de mediul înconjurător, și ce se întâmplă dacă acesta se schimbă. Ei bine, cum să abordăm astfel de întrebări și cum putem să le integrăm în ceea ce privește răspunderea pentru produse? Sunt întrebări pe care trebuie să ne le punem și mă gândesc că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră cât se poate de specific pentru a găsi răspunsurile corecte. Mulțumesc! Mulțumesc, presupun că doamna Wanderhorst va răspunde. Poate dorește și doamna Salanderi să spune ceva, pentru că a fost de asemenea menționată. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, de fapt, pentru cele două întrebări. Mai întâi vreau să vă confirm că da, într-adevăr, cred și eu că avem nevoie de o revizuire și sunt într totul de acord cu cele spuse de colegi, și anume că trebuie să fim foarte recunoscători pentru că directiva privind această răspundere civilă este neutră și cred că tot neutră va trebui să rămână și pe mai departe atât cât se va putea. Sunt de acord de asemenea cu faptul că în anii 80 această, acest act legislativ a fost un, o realizare excepțională a legiuitorului european de care se cuvine să fim mândri și trebuie să păstrăm elementele sale pozitive, bune. Dar a trecut pur și simplu foarte mult timp de atunci. Între timp au apărut multe lucruri noi, Multe lucruri au evoluat, sunt caracteristici care uh, însoțesc uh, lumea aceasta digitală, modernă, produsele digitale, moderne, care pur și simplu nu mai au cum să se potrivească cu acele dispoziții legislative. Obiectivul directivei a fost un obiectiv foarte bun, dar el nu se mai poate realiza în zilele noastre pentru că nu mai este adaptat realității produselor moderne. Prin urmare, sunt din multe puncte de acord, din multe puncte de vedere de acord pe fond că trebuie revizuit textul directivei. În ceea ce privește problema complexității raportului, când uh, Grupului de experți îi se cere să nu elaboreze reguli și asta ni s-a cerut în mod specific să venim doar cu niște orientări, așa, niște, niște termeni generale, așa, e foarte complicat. Sigur că nu nouă ne revine sarcina de a legivera, ci legiuitorului european, dumneavoastră, adică, Dumneavoastră sunteți aceia care va trebui să hotărâți ce și cum trebuie pus în aplicare. Ne putem uita în legislația curentă, în vigoare, și putem spune că nu e greu deloc să ne punem de acord în jurul principiilor mari. Dar, pe urmă când începem să intrăm în detalii, lucrurile încep să se facă complicate. Sunt tot felul de tehnici, după cum știm foarte bine, sunt abordări specifice pentru anumite sectoare, liste cu anumite tehnologii specifice, clauze formulate în termen general, liste cu exemple care se pot da și tot așa. Sunt tot felul de tehnici și chichițe legislative pentru a face față acestor probleme, dar vă, vă garantez și eu, într-adevăr, că nu o să fie deloc ușor. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Frumusețea acestei directive, cred eu, este neutralitatea sa tehnologică, așa că, în practică, da, putem spune că ea a, a, durează din 1985, dar, dintr-un anumit punct de vedere, este încă valabilă, <coughs> pentru că definiția sa este atât de amplă, atât de generală, încât noile produse care s-au dezvoltat între timp încă intră sub incidența sa. De aceea, ea funcționează încă destul de bine. Acum, sigur, împreună cu Comisia și cu Parlamentul, discutăm despre detaliile acestui document, despre interpretarea pe care o putem da diferitelor concepte din această directivă și noi susținem efortul acesta. Credem că va fi folositor, mai ales pentru software-ul inclus, embedded. Fără îndoială va fi util un document de orientare și îl așteptăm cu deosebit interes. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, felicitări, doamna președintă Petra, pentru dezbaterea aceasta. Cred cred că la început de an era important uh, și este important acest subiect. Vreau să vă spun că mi-au plăcut toate prezentările experților mie mi se pare că fiecare v ați făcut treaba pe domeniul acela adevărat n ați putut să stabiliți uh, măsuri vi s a spus doar așa să da poate că nouă o să ne sugestionați totuși și chiar aș vrea să mi răspundeți la această întrebare fiecare din punctul lui de vedere totuși dacă am ajuns la un consens că este depășită directiva din o mie nouă sute optzeci și cinci din anumite puncte de vedere a recunoscut și comisia trebuie să plecăm uh, uh, de la ceea ce am vrea am vrea să nu complicăm viața consumatorului simplu uh, este costisitor așa cum spunea dg just pentru a merge în justiție sigur avem justiție în toate statele membre dar trebuie să, să și cred că s a ajuns aici la un consens să definim produsul da? pentru că suntem în altă epocă și dacă aici am ajuns la consens atunci comisia trebuie să vină cu o propunere care să fie noua definiție a produsului părerea mea este că trebuie să definim și defectul chiar dacă aici nu am văzut un consens da? dar uh, mai ales trebuie să definim uh, regulile pentru responsabilitate pentru că uh, Stimați experți, în 1985 uh, sigur nu exista acel roboțel care l-am făcut eu cadou soțului meu de Crăciun uh, să aspire în locul soțului meu. Și când am cumpărat dispozitivul, am să dau acest exemplu plastic, pentru că a fost și exemplu cu lacătul, în cartea roboțelului prevedea că pot să-i limitez spațiul unde să facă curățenie cu un dispozitiv, pentru ca să nu ia pe scări în jos și de crăciun am vrut să fac acest experiment deși cartea mașinii prevede că pot să l las și când plec de acasă să fac această treabă și n-a funcționat dispozitivul nu l-a oprit pe roboțel și au luat o pe scări în jos cui mă adresez eu acum ca și consumator celui care mi a vândut uh, roboțelul uh, o să spună păi dar n am făcut noi softul Uh, nu știu cine a făcut softul nu trebuie să punem consumatorul să caute cine a făcut softul și ce se întâmplă cert este că nu pot să folosesc acel uh, roboțel care îmi făcea curățenie adică eu stau aici făcea în locul soțului meu. e un exemplu foarte concret că punem într-o dilemă consumatorul atunci când, sau dădea exemplu navigația de la mașină. Să știți că și eu am pățit cu mașina mea nouă. N-a răspuns navigația la ceea ce scria în cartea mașinii. Și eu unde să mă duc? La cel care mi-a vândut mașina, dealerul, la producătorul care a făcut mașina nu știu ce țară, sau la cel care i-a vândut softul producătorului de mașină. Eu cred și asta ar fi solicitarea mea uh, petra ca și comisie să cerem comisiei să vină totuși pe baza a ceea ce au constatat experții și poate le mai mișcați un pic uh, bariera să aibă voie să vină și cu alte propuneri să îmbunătățim această directivă din perspectiva drepturilor consumatorului pentru că da sigur avem nevoie de industrie dar uh, vă dați seama ce complicație este pentru consumator apărând această multitudine de produse pe care noi nu le mai putem uh, uh urmări și stăpâni și nici într un caz consumatorul. și da mi a plăcut ce a spus uh, orgali vorbim că totul trebuie să plece de la încredere da? eu aș mai spune și etică etică în afaceri etică în consum deci nu mă duc eu consumatorul să inventez un defect dar nici nu pot să mă puneți pe mine să definesc cauzele defectului <laughs> pentru că este foarte greu eu sunt inginer dar nu, nu cred că aș putea să spun care nici la roboțelul meu nu știu care e cauza defectului. așadar trebuie să ne așezăm la masă toți sigur comisia noastră de specialitate cu comisia cu experții și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați uh, dat aici informații ne ați furnizat informații mie mi ați deschis foarte multe întrebări prin ceea ce ați prezentat însă întrebarea mea către comisie acum aveți de gând să propuneți o modificare de directivă? Și experții, credeți că la întrebările care s-au ridicat aici puteți veni cu un supliment de recomandări, de, de propuneri pentru a ajunge la un consens pe principiu câștig-câștig uh, între producători și uh, consumatori? Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Grappini. I, I guess I will just leave it. Mulțumesc, doamne Grapini și o să las deschis uh, posibilitatea celor din panel să răspundă. Cine dorește? Din partea comisiei. Am fost surprins și deosebit de interesant de apelurile la neutralitate tehnologică care este unul dintre, una dintre pietrele unghiulare și ar trebui privită ca un element foarte amplu și nesegmentat al abordării noastre. Din partea DG Grow, cred că aș face următoarea precizare. Din punctul nostru de vedere, ar trebui să evaluăm nu doar lipsurile juridice evaluate de niște juriști uh, ci să vedem lucrurile într-un context mai amplu, să vedem care sunt punctele tari din punctul de vedere al uh, competitivității, din punct de vedere industrial, pentru că viitorul economic al Uniunii Europene depinde de capacitatea Europei de a avea uh, competență puternică în ce privește datele și utilizarea acestora. Deci, această legislație și eventuala sa reformare trebuie privite în acest context și cu acest, ținând seama de acest obiectiv. E o problemă care vizează protecția consumatorilor, dar mai e ceva, este vorba și de un echilibru legislativ care trebuie asigurat. în context politic. Și cu acestea, cred că putem să spunem că a venit momentul să revizuim această directivă. Cu siguranță, da, trebuie să o, direct, să o revizuim, dar mai trebuie să discutăm la nivel politic, așa cum spunea și colegul meu, Dirk Staudenmayer, avem înainte o linie de urmat. Mulțumesc. Vorbeați de, de dați un exemplu concret despre acel uh, roboțel uh, care a căzut pe scări, a luat-o pe scări în jos pentru că n-a funcționat, sau mașina dumneavoastră care n-a, funcționat. În mai anul trecut, legiuitorul a adoptat două directive uh, cu privire la furnizarea de conținut digital și la vânzarea de bunuri și acolo se prevede responsabilitatea uh, vânzătorului pentru bunurile care conțin conținut digital. Deci, bunurile care conțin elemente digitale. Deci, vă puteți adresa vânzătorului și puteți cere despăgubiri, înlocuirea, de exemplu, o reducere a prețurilor, prețului sau chiar încheierea contractului. Dar nu puteți să-i cereți uh, bani. În propunerea sa, în propunerea sa, Comisia inițial inclusese această posibilitate, dar Consiliul a șters această variantă și mai departe, dacă doresc, statele membre pot să mai adauge ceva în propria legislație. Se prevede însă de despăgubire numai acolo unde nu există o relație contractuală. De aceea se menționează producătorul sau orice alt operator. Problema este ce se întâmplă în cazul în care există o pagubă și nu ai un contract sau ai contract și se cer mm, niște despăgubiri în bilateral. Iată, în cazul unui posibil accident, putem vorbi de un domeniu care nu este acoperit de legislația europeană. Un al doilea element, sunt de acord cu colegul din DG Grow, este foarte important să menținem, să păstrăm în minte contextul amplu din, în comunicarea sa din 2018, Inteligența artificială în Europa, a arătat contextul amplu în care trebuie facilitat rolul acestei noi tehnologii, inteligența artificială. De ce? Pentru că ea aduce avantaje majore societății. Dar, pentru a face acest lucru, Comisia a spus că are în vedere și alte domenii de politică, de exemplu, un cadru juridic și etic adecvat. Și de ce am zis juridic și etic? Pentru că, pe de o parte, creează încredere rolul unei astfel de unei astfel de tehnologii trebuie să fie urmat de acceptarea societății și, pe de altă parte, trebuie să existe stabilitate pentru întreprinderi, care să știe exact care sunt problemele cu care s-ar putea confrunta și să se asigure în consecință pentru a le face față. Și apoi trebuie să nu uităm de încă un element pe care aș dori să-l adaug, contextul internațional și aici trebuie să vedem ce se întâmplă cu regulamentul GDPR Imediat ce s-a adoptat regulamentul nostru GDPR, am asistat la Vai de mine, niște plângeri că să vedeți ce probleme o să aibă economia europeană, ce dezavantaj economic pentru ea. Ei, și uite că acum s-a, consta, constatat că în o serie întreagă de țări din afara Uniunii Europene, GDPR-ul este privit ca acum ca un avantaj competitiv, chiar ca așa, uh, un un atu al uh, economiei europene. Deci poate că n-ar strica să ținem seama de acest lucru și când vorbim despre inteligența artificială și când vorbim despre modul în care o folosim. Apropo de acel temei etic pentru uh, inteligența artificială. Mulțumesc! I would like to... Mulțumesc foarte mult! Doresc să răspund și eu la întrebarea aceasta referitoare la neutralitatea tehnologică, care reprezintă un principiu foarte important cu siguranță. Vreau să spun că dacă promovăm o societate digitală și uh, tranziția digitală, precum și economia datelor uh, europenilor și cetățenilor din Europa, um, acest uh, lucru este foarte important pentru că tranziția digitală nu poate fi făcută cu prețul cetățenilor și în niciun caz nu pot fi afectate accesul la justiție și la uh, măsuri reparatorii care sunt drepturile ale consumatorului. Uh, Părerile experților ne-au arătat cât se poate de clar că regimul actual privind răspunderea pentru produse din directivă nu oferă consumatorilor aceste drepturi. Este imposibil pentru consumatori în multe cazuri în care aceste noi tehnologii uh, Uh, sunt uh, incluse produse să beneficieze de compensații. Acesta este primul principiu pe care ar trebui să-l analizăm și eu cred că ar trebui să facem acest lucru din perspectiva unei abordări orientate către rezultat. Deci principiul ar trebui să fie dacă ceva nu funcționează, consumatorii să primească despăgubiri. Pentru că tot discursul cu privire la încredere în uh, tranziția digitală, în noul ecosistem, nu poate fi uh, asigurat dacă nu există stimulentele necesare oferite producătorilor. Și, de asemenea, uh, scenariul industrial care prevede ca doar produsele acelea să ajungă pe piață care vin cu o siguranță rezonabilă și care corespund așteptărilor consumatorilor. Și consumatorii, de asemenea, nu știu întotdeauna ce să aștepte. Trebuie spus și acest lucru. Dar trebuie să ținem cont și de asta. În al doilea rând, noțiunea precauției în ceea ce privește abordarea bazată pe risc, la care se referea și domnul uh, Staudenmayer. Pentru că această uh, abordare bazată pe risc înseamnă altceva. Eu sunt uh, membră în grupul de experți și cred că propunerea pe care a propus-o grupul este ca în termenii regulamentului să avem o abordare bazată pe risc. Deci riscurile mai mari și um, acestea să fie mai puternic reglementate decât altele. Asta nu înseamnă însă, și dacă interpretez corect uh, ceea ce ați spus, că majoritatea produselor uh, inteligente uh, și care sunt conectate vor fi pur și simplu la discreție, că regimul acesta va fi la discreția statelor membre și că accesul la acestea și la măsurile reparatorii va fi dat. Deci, într-adevăr, este bună această abordare, dar trebuie să fie mai acoperitoare, pentru că exemplul doamnei Grapini uh, poate că era mai relevant pentru uh, răspunderea contractuală. Dar dacă uh, în gospodărie se întâmplă o um, o astfel de nenorocire, dacă se strică un robot și apar și daune uh, sau cineva este vătămat, bineînțeles că trebuie să existe consecințe. Noi nu vorbim aici însă de produse cu risc mare, după cum s-a descris, și cred că trebuie să existe garanții și pentru consumatori și, bineînțeles că cu mijloace rezonabile, ei ar trebui să fie despăgubiți în mod corespunzător. Yeah, thank you very much. I would... Mulțumesc foarte mult. Doresc să spun și eu câteva cuvinte cu privire la consolidarea economiei europene și a industriei europene. Împărtășesc uh, aceste îngrijorări cu privire la faptul că nu ar trebui să avem o legislație care să pună în pericol uh, concurența și competitivitatea europeană. Însă, trebuie să ne reamintim că nu este vorba despre faptul că afacerile uh, europene nu sunt uh, nu-și asumă răspunderea, ci uh, în cadrul acestei directive nu se întâmplă acest lucru, pentru că pe lângă directivă s-a dezvoltat uh, o, s-au dezvoltat o serie de legi de la nivel național care uh, permit astfel de evoluții. Știm cu toții că, în realitate, există aceste regimuri care reglementează în paralel răspunderea pentru produse și care subminează uh, armonizarea plină a efectelor directivei. Așadar, eu consider că este în interesul industriei europene să ajungem la o armonizare plină în acest domeniu. O armonizare plină care să deservească scopurile inițiale și care să îndeplinească toate și să vină în întâmpinarea provocărilor din era digitală. Președinta, mulțumesc. Trecem la următoarea întrebare. Ah, doamna Wallesman, vă rog. Ja, ich finde, das ist eine Hochschule. Mi se pare că este o dezbatere foarte interesantă. Ea devine tot mai interesantă pentru că observăm, de fapt, câte lucruri sunt de spus și cum se leagă ele între ele. În calitate de raportoare pentru un raport din proprie inițiativă pe siguranța produselor, mă interesează acest subiect și constat că există o legătură importantă și în ceea ce privește răspunderea pentru produse. În Germania apar probleme în acest uh, context pentru că safety și security se traduc cu un singur cuvânt, siguranță. Și din punctul meu de vedere, mă așez de partea celor care solicită o modificare în ceea ce privește definirea conceptului de produs. Deschiderea tehnologică care reprezenta un bun uh, important până acum, este în continuare importantă. Însă îmi imaginez că ne găsim în situația în care avem produse care vor uh, avea uh, tehnologie integrată, dar vom avea și altele care nu vor beneficia de această nouă tehnologie. Și ne întrebăm dacă uh, prin modificarea terminologiei referitoare la un produs, ajungem la o reglementare a sectorului sau dacă aceasta este cu adevărat necesară pe viitor, mai ales dacă ne gândim uh, la introducerea uh, cuprinzătoare a 5G, vom avea noi dispozitive și situațiile de uh, asumare a răspunderii pentru produse vor fi diferite. Cine preia răspunderea pentru pagube dacă în urma investigațiilor uh, Um, să spunem, uh, un dispozitiv a uh, transmis semnalele greșite pentru uh, răspândirea de pesticide sau de îngrășământ și au apărut niște pagube serioase. Dar ne putem imagina și altfel de situații. Deci, sunt situații care apar ca urmare a în interconectării mai multor produse. A fost numit un exemplu, s-a vorbit despre, cele mai, mm, despre o serie de mai multe componente care sunt integrate într-un produs și în discuțiile care au avut loc s-a ajuns la concluzia că update-urile țin de produs, iar utilizarea uh, corespunzătoare se face numai dacă a avut loc și acest update, deci dacă s-a făcut actualizarea. Și uh, Iată că ne întoarcem într-o altă situație, pentru că și abordarea bazată pe risc, în funcție de produs, poate fi diferită. Compania sau producătorul care aplică un anumit produs pentru o linie de producție poate uh, avea alte daune decât o persoană individuală și trebuie văzut cum evaluăm riscurile. Așadar, încă o dată, întrebarea referitoare la abordarea sectorială, da sau nu, și eu aș fi preferat o directivă care să reglementeze totul, însă vom reuși oare acest lucru? Și vreau să revin încă o dată la început. De ce vorbim despre reformarea uh, directivei sau despre una nouă, pentru că până la urmă legislația trebuie adaptată astfel încât să protejeze pe de o parte consumatorul, dar pe de altă parte să uh, permită uh, companiilor să inoveze în continuare. Și și întreprinderile așteaptă uh, aceste rezultate, vor să vadă cum vor evolua lucrurile, în ce măsură uh, se va schimba răspunderea pentru produse, dar așteaptă și certitudine juridică din partea noastră și asta mai ales în contextul evoluțiilor actuale și a faptului că noi uh, nu știm exact cum vor evolua lucrurile și încă bâșbâim. Și vreau să mă refer și la ceea ce a spus domnul Staudenmayer și reprezentantul Comisiei în acest sens. Uh, de aici întrebarea referitoare la abordarea sectorială, pe de o parte, și cea referitoare la produsele interconectate și abordările complexe, aplicarea complexă a acestor dispozitive, unde, până la urmă, uh, vânzătorul, uh, cumpărătorul, ei bine, în relații între aceștia trebuie clarificată această chestiune a răspunderii pentru produse. Uh, președinta întreabă dacă este adresată vreunui expert această întrebare. Poate răspunde oricine, dar uh, vor mai urma întrebări din partea uh, participanților. Mai avem trei întrebări pe listă. Vă rog, în numele Comisiei puteți răspunde la această întrebare. Okay, look, just very quickly, I mean, we, we look at this, as I said. Dorim să fim cât mai, să avem o sferă de aplicare cât mai mare să fim cât mai cuprinzători în abordarea noastră. Deci, uh, punctul nostru de vedere inițial este să nu avem o abordare sectorială, pentru că atunci uh, specificitățile ar fi uh, într-adevăr subliniate. Însă, da, dacă va fi să fie o reformă, aceasta se va referi la produsele în rețea, cele interconectate. Și, într-adevăr, se va vorbi despre încapsulare. Doamnă Vendehorst? Da, sunt într totul de acord. Cred că niciodată nu vom putea să avem o legislație um, sectorială. Există regimuri uh, de răspundere pentru produse în anumite uh, zone unde există această nișă specializată. Însă, cred că trebuie să încercăm să păstrăm directiva pentru răspunderea pentru produse cu o sferă atât de largă pe cât posibil și să-i păstrăm și neutralitatea, pentru că creăm altfel inconsistențe și deficite și nu consider că este chiar o nevoie de atât de multă legislație la nivel sectorial. Mulțumesc! Urmează doamna Lita Marquez, alt vicepreședinte al comisiei noastre. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru prezentările susținute. Vă mulțumesc și pentru acest moment special și pentru ideile dumneavoastră pe care le-ați împărtășit cu noi. Cred că nu avem încă soluția supremă, dar e bine că suntem conștienți că avem de-a face cu o problemă. Am uh, auzit ceea ce s-a spus până acum și mi este clar că această directivă, ba chiar îmi amintesc de anul 1985, e bine, ea este suficientă pentru vremurile pe care le trăim, dar totuși nu pe deplin. Acest lucru este clar. S-a spus că inteligența artificială este importantă și, într-adevăr, dacă dorim să fim activi din punct de vedere legislativ, nu mai putem să uh, tergiversăm prea mult uh, legiferarea acestui domeniu, chiar dacă este vorba despre principii. Nici măcar principiile nu vor fi stabile, pentru că această curbă a cunoștințelor și uh, a evoluției va merge tot mai departe, iar alternativa, revizuirea directivei, uh, acesta nu mai poate dura atât de mult, nu mai poate dura atâtea decenii, um, astfel încât să egalăm perioada de viață a acestei directive. Deci, practic, trebuie să înfruntăm realitatea. Nu știu care ar trebui să fie cadrul, dar este clar că avem nevoie de unul. Și aceasta este o provocare a noastră. Avem nevoie de un cadru flexibil care să se adapteze la progresul tehnologic. De asemenea, nu, nu am citit raportul, dar uh, o voi face, îl voi citi cu mare atenție. Iar acolo um, unde se vorbește despre răspundere în ceea ce privește riscurile, oh, și aceasta este și situația în uh, Portugalia. Deci dacă cineva achiziționează un produs, poate apărea o problemă. Deci cumpere o mașină și se poate să uh, vătămezi pe cineva cu ea. Dar premisele de la care se pleacă nu sunt suficiente. Așadar, uh, răspunderea cu privire la despăgubiri, premisele în ceea ce privește aceste despăgubiri nu sunt suficient de bine clarificate. Dacă sunt anumiți roboți, anumite utilaje, mașini care uh, realizează o activitate. E bine, se pune în continuare întrebarea referitoare la cine preia răspunderea inițială dacă apar probleme. Deci, într-adevăr, avem nevoie cât de curând de o soluție. Dar cred că până atunci mai sunt mulți pași de făcut. Nu am niciun dubiu. O astfel de directivă nu mai este suficientă în forma în care o avem. Ea nu mai este suficientă, ținând cont de vremurile pe care le trăim și bineînțeles că evoluțiile vor continua. Sunt de asemenea sigură că acest subiect va mai fi abordat pe viitor la comisia noastră. Vom mai discuta cu comisia și cu experții despre acest lucru. Dumneavoastră, cei care ne-ați povestit astăzi atât de multe lucruri interesante, dar ați pus și degetul pe rană cu siguranță cu noastră ne vom mai întâlni. Aceasta nu a fost o întrebare concretă, ci a fost mai degrabă un comentariu. Mulțumesc, propun uh, ca ultimele întrebări să fie luate împreună și apoi vă ruga pe toți experții să comenteze și să ofere câteva concluzii de final. Mai avem uh, așadar un uh, orator care dorește să intervină, dar întâi domnul în primul rând vreau să le mulțumesc prezentatorilor, experților pentru aceste prezentări detaliate. Vreau să mă refer la un element diferit față de antevorbitoarea mea când vorbim de răspunderea pentru produs. Când vorbim de piețele electronice, ele au transformat uh, comerțul în detai pentru că, de fapt, consumatorii au acces mult mai specific și este în beneficiu consumatorilor, li se oferă uh, prețuri mai bune, mai mici și o gamă de produse mai mare. Însă ele au deschis și piața pentru vânzători din țări terțe, iar produsele respective nu sunt în conformitate cu regulile noastre privind răspunderea de produs, drepturile consumatorilor și siguranța produsului. Pe de o parte avem autoritățile europene de supraveghere care n-au jurisdicție asupra firmelor din afara Europei și pe de altă parte avem piețe electronice cum ar fi Amazon, eBay, AliExpress care consideră că sunt pasive, intermediari pasivi între două părți independente, astfel încât nu poartă nicio răspundere și au doar răspundere limitată pentru produsele pe care le mediază. Întrebarea mea se adresează tuturor prezentatorilor. Ce facem în situațiile în care aceste piețe electronice facilizează vânzarea de produse către un consumator din Uniunea Europeană de la un detailist din afara Uniunii Europene, unde nu există nici importator și nici distribuitor în Uniunea Europeană? care să fie tras la răspundere. Deci, cine este răspunzător în această situație? Cum afectează firmele europene, consumatorul european, care trebuie să aplice toate cerințele și standardele uh, europene pentru răspunderea de produs și protecția consumatorului? Și ultima întrebare, ce facem în situația în care o asemenea piață electronică uh, se prezintă pe sine ca uh, detailist cu propriile sale produse, deci intră în competiție orizontală, în concurența orizontală. Ce se întâmplă în această situație în care îi asistă pe vânzători uh, și uh, oferă asemenea servicii de livrare și de grijă față de client? Sunt răspunzători, doamna Van Sperentac. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru prezentările de acum, vă mulțumim pentru discuții. Am depus două întrebări. Una se referă la următorul aspect. Dacă vorbim de daunele care pot fi provocate unui consumator, e vorba și de daune financiare. Eu știu, avem un frigider care are un mecanism de pe bază uh, de um, inteligență artificială care învață singur și care hotărăște că ai nevoie acolo de cea mai uh, scumpă marcă de caviar. Și ce faci în situația asta? Pentru că altfel nu te mai lasă să intri în frigider. Se plătește o daună financiară pentru chestia asta sau nu? și nu știu dacă vorbesc cu persoanele diferite, dar în timpul prezentării dumneavoastră mi-a venit o idee. Pentru că nu vorbim numai despre probleme de pe piața digitală, ci încercăm uh, ca Europa să fie neutră din punct de vedere al schimbărilor de, clamă, de climă și se vorbește la dreptul de a repara ceva, la dreptul de a te repara pe sine, în ce măsură te afectează o asemenea uh, reglementare, doamna Jorom? Mulțumesc, doamna președintă. Vă mulțumim pentru această aut audiere privind răspunderea de, pentru produse. Toate cunoștințele prezentate aici ne aduc la ideea de pragmatism. Primul zoom se referă la inteligența artificială și am notat în raport că 80%, 90% din asemenea produse sunt retrase de pe site în două zile pentru că există un risc. E bine, dar ar trebui să ne gândim dacă platformele acestea fac uh, apel la clienții care au cumpărat produse în aceste două zile în care produsul a fost pe piață și produsul acela este și el recuperat. Apoi, ce facem cu Facebook, cu Amazon, cu Google și cu alții care uh, sunt, au un public foarte mare și europenii le fa, au încredere în ele. Iar aici se pot uh, vedea, se poate vedea Uh, publicitate pentru de la, la comercianți care nu sunt demn de încredere. Ce facem cu, eu știu, un producător chinez care își vândă produsele după o asemenea publicitate? și de multe ori nu se verifică sinceritatea uh, publicității care apare pe aceste platforme. Ce mijloace de atac există și cum se poate face acest lucru? Care sunt planurile comisiei în acest domeniu? și un alt subiect care ne afectează pe toți, și anume șocul toxic, care duce la o altă problemă, produse defectoase sau nu, eu știu, uh, se vede că anumite tinere uh, au murit recent din această cauză sau li s-a amputat vreun membru. Iar autoritățile sanitare au pus o problemă, adică lipsa de informații. La prima Uh, prezentare se spunea că astăzi sarcina provei cade în sarcina victimei și mi se pare pertinent să discutăm acest uh, subiect, pentru că, de fapt, siguranța consumatorului e un obiectiv comun, iar genul ăsta de produse defectoase față de articolul 6 astăzi apare o problemă că nu poți uh, să uh, răstorni sarcina probei și care ar fi impactul pe care l-ar avea acest lucru pentru producător. Acestea sunt, este întrebarea mea pentru prima prezentatoare, pentru că a adus în discuție această chestiune, vorbind despre recomandarea respectivă. Mulțumesc! Voi, o să-i rog acum pe prezentatori să se referă la cele spuse aici, să răspundă la întrebări și poate să uh, facă și o declarație de încheiere ca să putem termina pe la patru și jumătate. Voi porni de la ultima afirmație, în inversarea sarcinii probei. Am spus, uh, am vorbit destul de vag, am zis fie inversarea sarcinii probei, fie ușurarea ei. Trebuie să analizăm chestiunea mai îndeaproape. De multe ori, inversarea sarcinii probei poate fi justificat. Sunt alte cazuri în care nu se poate face acest lucru. Nu vrem să apelăm la această metodă, dar cred realmente că trebuie să fie inclusă în anumită situație. Cât privește platformele, sunt absolut de acord. E o problemă uriașă. E o problemă care mi-ar necesita o jumătate de oră numai ca să intru în câteva detalii. Aici e vorba de legislația contractuală, despre dreptul contractual, despre dreptul concurenței. Sunt multe fațete. Iar Institutul European uh, al Dreptului face propuneri în fiecare an pentru aceste contracte privind platformele electronice, iar unele dintre chestiuni pot fi avute în vedere acolo. Cât privește răspunderea pentru produs, da, Cred că există o legătură clară. Trebuie să analizăm răspunderea celorlalți implicați în acest proces. E vorba de un lanț de tranzacții, dar trebuie să fie foarte clar dacă platforma respectivă este considerată ca o parte din lanțul de tranzacții, poate fi, eu știu, considerată importator sau altceva, deci chestiunea asta trebuie avută în vedere. Nu știu dacă trebuie avut în vedere în directiva privind răspunderea pentru produs, ar putea să fie văzută, abordată problema asta într-un alt regulament privind platformele, dar sigur că problema trebuie abordată într-un fel sau altul. Bun. Daunele financiare, daunele financiare nu sunt uh, acoperite în acest moment, clar că nu sunt acoperite. Dacă ar trebui să fie cuprinse sau nu, pot să vă spun ca persoană particulară, da, în anumite împrejurări trebuie să fie, ar trebui să fie pentru că produsele complexe cu inteligența artificială care pot să facă recomandări consumatorului, eu știu ce să cumpere, de exemplu, uh, sau, și păi, să-și aleagă furnizorul, singura daună care poate să apară este pierderea economică și cred că în cazul acesta ar trebui să fie cuprinsă aici. Dreptul a te, de a te repara pe tine însuți e o chestiune foarte grea, pentru că în momentul în care ai acest drept, s-ar putea ca nu în toate cazurile să nu, să, să, să nu fie corect să-l ții răspunzător pe cel care a făcut produsul respectiv. Aici mă gândesc la ușurarea sarcinii probei, s-ar putea să nu fie adecvată ca măsură. Chestiunea trebuie analizată cu multă, multă atenție. Este o anumită tensiune între a acorda cuiva dreptul a te repara pe sine și uh, ideea de a-l ține obligat, de a-l ține răspunzător pe producător. Mulțumesc! în ce privește furnizorii uh, din industria automobilelor, nu considerăm că trebuie să sporim uh, sarcina probei și să adăugăm uh, foarte multe componente ale. Susținem abordarea DigiGrow, vrem să menținem ceea ce avem în lege, ceea ce durează de vreo 30 de ani, deci nu a fost un document prost redactat deci, din acest punct de vedere, susținem și, eu știu, căile de atac care sunt avute în vedere cu multă atenție. Ne gândim cât de departe putem să mergem și să redefinim conceptul de produs sau conceptul de defect. Dacă e posibil să introducem acolo o componentă de inteligență artificială. Nu știu dacă vom ajunge la un consens din acest punct de vedere, de cred că într-o primă etapă Trebuie să încercăm, înainte de a vorbi de legislație sectorială, eu de fapt aș opta pentru o abordare plină de precauțiune, plină de, de, de grijă. E nevoie de o revizuire, sigur, dar în conformitate cu, mod, cu ținta că, care îi se adresează regulamentul acesta către utilizatorii ei țintă. Mulțumesc foarte mult! Problema platformelor. Vreau să spun că din perspectiva Orgalim susținem regulamentul privind supravegherea pieței. Scopul este să împiedice ne produsele neconforme să pătrundă în Uniunea Europeană, deci trebuie pusă în aplicare în general, privind directiva pentru răspunderea de produs, a permis evoluția tehnologică în UNE. Am devenit astfel competitivi la nivel global, dar s-a și păstrat o, un echilibru corect. Sunt de acord cu DigiGro, există un cadru poate încercăm să clarificăm anumite concepte, cum ar fi conceptul de produs, printr-un ghid care să fie util. Mulțumesc! Voi încerca să rezum uh, aceste chestiuni din trei puncte de vedere. Întrebarea doamnei Marques, și anume că avem nevoie de un cadru flexibil. Vreau să subliniez că acest cadru de care avem nevoie este un cadru cu multe fațete. Siguranța de produs, regulament privind inteligența uh, artificială și răspunderea de produs, pentru că avem uh, o definiție a siguranței în, din mai multe puncte de vedere, iar definiția din, uh, direcția, din directiva privind produs, uh, răspunderea de produs este comună și în alte directive. Pentru că uh, aici trebuie să cooperăm împreună cu Comisia Europeană și să nu mai fim așa de izolați. Mă bucur că a fost adusă în discuție problema platformelor. Vreau să vă spun ce părere au organizațiile membre ale noastre din perspectiva piesei. E o problemă uriașă și în domenii în care un, cu componentă, un membru al nostru din Marea Britanie și au testat uh, detectoarele de fum, au observat că o mare parte din ele nu funcționau, deși ar fi trebuit să funcționeze. Multe dintre ele vin din țări terțe, cum ar fi China, iar platformele care beneficiază de, de pe urma distribuirii acestor produse și permit accesul producătorilor la uh, consumatorii europeni n-au niciun fel de stimulant să fie atenți și să vegheze dacă aceste produse sunt în conformitate cu standardele europene. Și mă gândesc că e o problemă care trebuie aportată în viitor. Fie să discutăm într-un nou cadru privind siguranța produsului sau într-un nou cadru privind platformele, adică legea privind uh, serviciile. Trebuie însă platformele ar trebui să fie persoane care poartă răspunderea într-o directivă, pentru că trebuie să aibă răspunderea pentru uh, această uh, datorie de diligență față de client. Iar în dreptul de a repara, de a se repara, e foarte problematic. Ar trebui să fie uh, transformată într-o discuție privind dreptul la uh, reparație, pentru că nu clientul repară. Pentru că dacă peticim un produs, pentru că acolo e o, unde, o deficiență la software, deci nu se poate folosi produsul uh, așa cum trebuie, dacă nu primești, eu știu, un petic, un ajutor de la producător, chestiunea asta trebuie discutată dintr-un punct de vedere. Mulțumesc! Foarte pe scurt vreau să spun că siguranța este o chestiune extrem de importantă, la fel de importantă ca răspunderea, iar DigiGrow face aici pași importanți. Revizuim directiva privind mașinăriile ca să ne adaptăm uh, la EOTA, la robotics, uh, la robotică. E vorba aici de o serie întreagă de chestiuni care se referă la modificările care au apărut în ultima vreme. Deci aici uh, vedem lucrurile dintr-o perspectivă mult mai largă, într-un context mult mai larg și ne adaptăm cu toții la o nouă economie și la noile reguli ale uh, revoluției industrială prin care trecem în acest moment. Mulțumesc foarte mult! La fel, pe scurt, sunt trei elemente. În primul rând, Întrebările arată că e important să vedem tot peisajul de reglementare, dreptul contractelor, dreptul platforme, platformelor, apoi să vedem care sunt toți participanții de pe piață. Pentru că uh, asigurările n-au fost menționate aici, sunt un participant extrem de activ. Oamenii vor să se asigure împotriva riscurilor. Scopul uh, răspunderii este să ajungă la un echilibru. La un echilibru, pe de-o parte, victimele trebuie să fie compensate pentru daunele suferite și, pe de altă parte, să nu blocăm inovațiile, ceea ce este foarte important pentru tehnologiile pe care le discutăm, pentru că vrem să promovăm noile tehnologii, pentru că sunt benefice pentru societate și economie ceea ce uh, uh, înseamnă două scopuri legate de răspundere. Acceptarea în societate pentru a ajunge la încredere și investițiile care se ducă la riscurile pe care și le pot uh, asuma și care pot fi asigurate. Mulțumesc foarte mult! Încheiem această audiere. Vreau să le mulțumesc experților pentru că și-au împărtășit gândurile cu noi pe marginea acestei chestiuni. Discuția a fost uh, extrem de vie uh, între dumneavoastră și între dumneavoastră și membrii comisiei. Este un subiect important pentru comisia noastră. Vă mulțumim tuturor celor care au fost aici sau cei, celor care ne-au urmărit pe internet. Uh, încheiem această audiere și vreau să vă rog, poate vă rog să ieșiți din cameră, pentru, din încăpere, pentru că urmează o reuniune a coordonatorilor. Nu e prea politicos față de dumneavoastră și pot să rămână doar coordonatorii. Vă mulțumim foarte mult!